Trecem acum la ordinea de zi pentru astăzi. Proiectul definitiv pentru ordinea de zi fixat de conferința președinților pe data de 21 mai 2015 în temeiul articolului 149 a fost împărțit. Nu am primit solicitări de modificare a ordinii de zi, prin urmare consider că ordinea de zi a rămas neschimbată. Ordinea de zi este acum fixată. Peste câteva minute va începe ședința solemnă. Vă rog, domnule. Domnule președinte, stimați colegi, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că chiar în momentul în care vorbim acum, există în stânga mea un scaun gol și acesta aparține uneia dintre liderii politici din Franța și este vorba despre doamna Marie Le Pen. Și dumnea ei este absentă nu din cauza problemelor din aeroporturile belgiene, ci din cauza călătoriei sale la Moscova. Potrivit diverselor surse, vizitează Moscova ca să primească uh, credite de la băncile din Rusia dar eu nu cred că se duce acolo doar pentru bani, se duce acolo ca să primească instrucțiuni. Și mai mult ca sigur vom afla care au fost aceste instrucțiuni cât de curând. Domnule președinte, eu cer autorităților din Franța să facă o anchete asupra acestor campanii foarte îndoielnice și cer și președintele Parlamentului să sprijine această inițiativă. Președintele, în mod normal trebuie să luați cuvântul pentru un punct Uh, din regulamentul de procedură. Domnule președinte, domnule președinte, doresc să atrag atenția colegului meu ca să-i confirm că Marine Le Pen se află la Paris și dacă chiar dorește să știe care sunt legăturile noastre cu președintele Dumei și dacă chiar vrea să știe, noi vorbim în fiecare an cu domnul președinte Marii Skin, dar acest lucru nu are nimic de a face cu finanțarea, ci cu legăturile politice constante pe care le avem cu aceste persoane, legături vechi de mai bine de 20 de ani. Deci vă rog, încetați, stimate coleg, să povestiți prostii și nu vă mai căutați uh, informațiile acolo unde de fapt uh, se practică zvonistica și dați dovadă că sunteți un deputat cinstit. Stimați colegi, subiectul nu se află pe ordinea de zi. Mai există o solicitare de intervenție? Vă rog. Domnule președinte, stimați colegi, vreau și eu să mă alătur celor care cer conferinței președinților să se gândească la posibilitatea de a uh, declara ca fiind un conflict de interese pentru orice uh, um, om politic sau uh, membru a unui partid care primește împrumuturi din străinătate. Eu cred că conferința președinților trebuie să ia foarte în serios uh, această chestiune. Vă mulțumesc! Domnule Boștinaru, nu este un punct pe ordinea de zi și mm, președintele grupului dumneavoastră, dacă dorește să se sesizeze, va putea să înscrie acest punct la următoarea reuniune a președinților de grupuri. No, sta per iniziare. Îmi cer scuze. Va începe ședința solemnă. Acest subiect nu se află pe ordinea de zi. Un deputat a uh, ridicat problema, un alt deputat a răspuns. Acum trebuie să respectăm ordinea noastră de zi și să îl ascultăm pe oaspetele nostru, pe domnul Ban Ki-moon. Deci așadar suspendăm pentru câteva clipe ședința ca să dăm posibilitatea domnului secretar general Ban Ki-moon și domnului președinte Schulz să intre în aulă.

stimate secretar general al Națiunilor Unite, pentru noi este o mare bucurie să vă putem saluta prezența din nou în Parlamentul European. Stimată doamnă Ban și dumneavoastră vă adresăm un cordial bun venit. Îl însoțiți pe soțul dumneavoastră astăzi în acest